Nu trebuie să mă ascultați decât pe mine, pe nimeni altcineva. Stop, please. We are going to... Vă rog să încetați pentru că ne vom continua lucrările. Suntem la punctul 25. Avem un schimb de opinii referitor la acordul dintre Uniunea Europeană și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole și produse pescărești. Vă rog frumos, v-am rugat de mai multe ori să vă așezați și să păstrați liniștea. Îmi voi transforma rugămintea într-un ordin. And please close the door because there are people outside just... Și vă rog să închideți ușa pentru că pe culoar se află niște persoane care vorbesc foarte tare. So, we have with us... Um... Alături de noi se află reprezentanți ai celorlalte instituții, Și se află alături de noi și stimatul domn Aziz Akenuș, sper că nu greșesc prea tare pronunția, ministrul agriculturii și pescuitului din regatul Maroc. Va fi alături de noi și domnul Pierre Antonio Albertini, președintele delegației Parlamentului European în Maghreb, și domnul José Manuel Silva, director general la Direcția Generală Agri de la Comisia Europeană. Vreau să-i mulțumesc domnului Silva pentru prezență, pentru că reprezintă aici Comisia. Și aș dori să-mi exprim dezamăgirea publică față de faptul că niciunul din cei patru comisari pe care i-am invitat nu a putut veni. Suntem comisia responsabilă de pregătirea poziției Parlamentului pe acest subiect. Avem, deci, o responsabilitate politică și prin intermediul acestui schimb de opinii dorim să creăm o șansă de dezbatere deschisă între reprezentanții Uniunii Europene și reprezentanții guvernului partener, respectiv guvernului Marocului. Sper ca acest schimb de opinii să fie util pentru ca membrii comisiei noastre să fie informați pe deplin în legătură cu mizele acestui acord. Împreună cu raportorul am stabilit să avem și un al doilea schimb de opinii în prezența părților interesate, câte una de fiecare parte. Urez bun venit, stimaților oaspeți. Vă mulțumesc că ați putut veni. Și voi da cuvântul domnului Bove, care este raportorul nostru și care ne va prezenta această chestiune înainte de a da cuvântul participanților la acest schimb de opinii. José Bove, aveți cuvântul. Monsieur le Domnule președinte, domnule ministru, domnule reprezentant al Comisiei, cred că această reuniune este importantă tocmai pentru ca Parlamentul European și această comisie să înțeleagă mai bine această chestiune. A trecut peste un an, început lucrările, iar acestea au fost încetinite de întrebări pe care, în mod legitim, Comisia INTA, prin intermediul președintelui său, le-a adresat Serviciului Juridic al Parlamentului, dar și Serviciului Juridic al Consiliului. Am primit un răspuns din partea numai puțin de patru comisari, cei patru la care se referea și președintele Comisiei, E drept că niciunul dintre ei nu este prezent astăzi aici, ceea ce ne dezamăgește. Nu vreau să spun că e mai puțin importantă prezența unui reprezentant al comisiei. Însă, trebuie să recunoaștem că este păcat. Aceste întrebări nu păreau esențiale pentru acest acord, însă se referă la un aspect juridic de drept de comerț internațional foarte important, pentru că era vorba în mod foarte specific de chestiunea dreptului comercial într-un teritoriu administrat de un alt stat, în numele textelor ONU. Răspunsul Comisiei se refera la această întrebare foarte specifică. Am primit răspunsul și este, nu știu cum să spun, destul de tip Vatican. Sunt termeni destul de vagi și încălciți. Se încearcă, de fapt, să nu se răspundă la întrebare. Ni se spune în mod foarte clar că Sahara Occidentală este administrată de facto de Maroc. Este realitatea administrativă. Nu o vom uh, contesta. Este vorba de uh, însă de un raport privind acest teritoriu, raport pe care ar fi trebuit să-l redacteze Marocul. Însă nu s-a făcut niciun fel de raport de către Maroc în acest sens și aș spune că este normal. Nu Marocul trebuie să răspundă pentru că Marocul nu are răspuns responsabilitatea juridică în fața ONU, în fața celei de-a patra adunări a ONU care se ocupă de acest subiect. Conform dreptului internațional, acest stat are responsabilitatea juridică asupra uh, unui teritoriu administrat și deci acel stat trebuie să răspundă. Acum se pune întrebarea care stat are responsabilitatea juridică în fața ONU. Ei bine, acel stat este Spania. Problema aceasta trebuie rezolvată. Noi considerăm că trebuie rezolvată. Pentru că dacă adoptăm un acord economic între Uniunea Europeană și o altă țară, respectiv Marocul, iar unul din statele membre ale Uniunii Europene are o responsabilitate juridică față de acest teritoriu, se creează o problemă. Însă ar trebui ca cei de la Comisie să ne dea un răspuns de data aceasta clar și să ne explice diferența dintre responsabilitatea de facto și cea de iure. Eu nu uh, vreau să intru în detalii de drept, dar cred că toată lumea a înțeles. Închei, închid paranteza. Am o întrebare foarte clară, deci foarte comis, uh, față de comisie. Proiectul de acord care ne, ne-a fost prezentat astăzi reprezintă o creștere a volumelor și presupune și o creștere a tonajelor ceea ce uh, pune mai multe probleme. Se vede că un subiect nu a fost rezolvat, este încă pe rol. Este vorba de controlele la frontieră, la intrarea produselor. Există o adevărată disfuncție astăzi care permite operator, operatorilor să uh, micșoreze plata taxelor de import pe, pentru fructe și legume. Mai multe federații europene s-au plâns, respectiv cea din Spania s-a plâns de această chestiune. Așadar, o nouă întrebare precisă. Cum putem deschide o nouă fază de creștere a cotelor fără să eficientizăm protecțiile tarifare și fără să asigurăm controlele necesare? Avem o problemă de fond care nu este încă rezolvată. Nu ar trebui oare să modificăm regulamentul european care se aplică? vă scutesc de numărul acestui regulament? Nu ar trebui oare să modificăm întâi această implementare? Cred că Comisia Europeană trebuie să ne răspundă și până acum nu ne-a răspuns. O altă problemă. Se vede că volum, creșterea volumelor este însoțită de niște tarife mai mici decât costurile europene. Fie că e vorba de citrice, de uh, mandarine sau de roșii, la volumele mai mari, ne dăm seama că uh, se scad foarte mult prețurile. Pentru citrice, 264 pe tonă, costul de producție fiind 114. La fel la mandarine, o diferență foarte mare și la fel și la roșii. Avem o problemă, aceasta e a doua problemă. Mai avem și o a treia, și anume gestionarea cotelor. Cine exportă astăzi? Și aici avem o problemă legată de modul de dezvoltare. Cine are de câștigat pe urma acestui acord? E vorba de marea majoritate a agricultorilor din Maroc, pe care eu îi susțin și am susținut întotdeauna, să fie clar. Întotdeauna am susținut pe agricultorii din Maroc. Însă mă întreb cine sunt de fapt beneficiarii. Ne dăm seama că sunt trei firme. Azura, Sofropel și le domen. Se mai citează aici domeniile încă două, le cunoașteți. Dacă ne uităm la Azura, are 42% cotă de piață și cealaltă firmă 22%. de procente Vă dați seama, deci, care este structura întreprinderilor care exportă produse. Peste 70% din exporturi sunt deținute de trei întreprinderi care nu au nicio legătură cu tipul de agricultură familială tradițională marocană. Președintele, vă rog să uh, vorbiți, să încheiați pentru că nu avem prea mult timp. Sunt de acord, știu că nu avem timp, dar cred că domnul ministru trebuie să mă asculte. Chestiunea acapărării pământurilor, acapărării terenurilor. Vreau să pun o întrebare domnului ministru. O întrebare. Tiris Euroarab, TEA, a primit 700.000 de hectare într-o anumită zonă din Maroc, 200.000 de hectare irigate. Și avem o problemă aici. Cine va avea de câștigat? O altă chestiune ține de dreptul muncii. Raportul Confederației Sindicatelor Internaționale pre ne prezintă probleme de drept sindical în întreprinderile agricole, în întreprinderi ca Azura, lucrătorii agricoli sunt victimele unor represiuni sindicale și trei întreprinderi sunt identificate de uh, Federația Sindicatelor din Maroc, Azura și încă o întreprindere, Sofropel, sunt uh, identificate ca problematice. Și există și o distorsiune de preț între costul mâinii de lucru în Maroc și în Spania. O altă problemă, și aici mă voi opri, problema apei și a mediului. Știm că astăzi există o adevărată problemă a apei. Pentru a produce un kilogram de roșii în, ton, în Maroc e nevoie de 100 de litri de apă. Astăzi, în Europa se folosesc între 10 și 12 litri de apă pentru același lucru. Nu vreau să spun că producția din Maroc nu este corectă, dar o producție industrială reprezintă o problemă legată de rezerve pentru totalul agriculturii care permite oamenilor să se hrănească. Așadar, eu nu zic să nu existe un acord între UE și Maroc, dar să existe acorduri pe baze corecte și nu pe baze care favorizează un anumit tip de producție, un anumit tip de întreprinderi, în detrimentul majorității agricultorilor marocani și majorității agricultorilor europeni. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răbdare. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul invitatului nostru, ministrul agriculturii și pescuitului din Regatul Maroc, domnul Aziz Akenuș. Aveți cuvântul, vă mulțumesc pentru prezență. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnelor și domnilor vicepreședinți, stimați deputați. vă mulțumesc pentru că mi-ați dat prilejul să vă vorbesc despre uh, acest acord de liber schimb uh, care oferă un prilej pentru accelerarea schimburilor și modernizarea agriculturii marocane. În primul rând, aș dori să precizez faptul că la ora actuală există din 1996 un acord de asociere care are o dimensiune agricolă sub forma unor concesii tarifare avem, deci, un proces de schimburi care s-a desfășurat pe de întregul, pe această, această perioadă. Deci nu plecăm de la zero, ci de la un acord unde acordul, unde Marocul dă deja 7 până la 10% pentru a ajunge până la sfârșitul acestui acord la 60% din schimburi. Iar Uniunea Europeană de 35% din schimburile agricole la ora actuală pentru a ajunge la 67% până la sfârșitul acordului. Agricultura marocană este la o răscruce. Nu este foarte productivă, iar mecanizarea duce la sărăcie. Am pus la punct un plan de dezvoltare care se numește Planul Maroc, Marocul Verde. Mecanizarea noastră este foarte slabă noi avem 13 tractoare pe hectar, pe când uh, Spania și Franța au 69 de tractoare pe hectar. Folosirea îngrășămintelor este foarte slabă, 62 de uh, kilograme pe hectar, uh, iar Spania 100, peste 100 de, de kilograme pe hectar și Chile 250 de kilograme pe hectar. În ceea ce privește exploatațiile agricole, acestea au o suprafață de sub 5 hectare. 45% de populație este uh, în zona rurală, iar 80% din această populație trăiește din agricultură. 15 până la 20% din PIB, din PIB-ul ag- agricol din fiecare uh, uh, an depind de anotimpuri și de ploaie. Iar, uh, în, uh, iar în acest domeniu avem uh, 4 până la 5 milioane locuri de muncă, deci agricultura joacă un rol foarte important la nivel social și economic. Europa este un partener foarte important al Marocului. Noi avem statutul avansat în acest context și suntem de părere că un acest acord va oferi substanță acestui parteneria, parteneriat și acestui statut avansat. Marocul a făcut pași mari pe calea democrației. Iată, de curând am adoptat noua Constituție. Pentru a putea coabita mai bine, iar regionalizarea avansată va permite populației să uh, își uh, ia în mână destinul dezvoltării. Spațiul mediteranean trebuie să fie unul al stabilității politice, al prosperității economice partajate. Iată de ce am acceptat invitația dumneavoastră, domnule președinte. Uh, știu că astfel de întâlniri sunt foarte utile, fiindcă se pun foarte multe întrebări sunt întrebările la care se doresc răspunsuri din partea eh, eurodeputaților. O să le las timp la dispoziție pentru a-și exprima uh, întrebările și uh, în final o să mă adresez și îngrijorării exprimate de domnul Bove. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnul președinte. Acum putem... Uh, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Am uitat uh, de celălalt invitat, domnul José Manuel Silva, director general la DG Agricultură. Aveți cuvântul pentru a prezenta poziția Comisiei Europene. Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, cred că am spus-o de multe ori. Marocul este un partener strategic al Uniunii Europene iar uh, adunarea Euromed este iarăși un cadru foarte important și dimensiunea politică este foarte importantă pentru noi, mai ales uh, după adoptarea acordului din octombrie 2008. Sunt deosebit de mulțumit să particip la această reuniune astăzi împreună cu ministrul agriculturii din Maroc și să am ocazia de a vă transmite punctul de vedere al Comisiei Europene. Considerăm că este un acord în care ambele părți ies câștigătoare. Trebuie să ne declarăm cu toții foarte mulțumiți de uh, intrarea în vigoare a acestui acord, care va avea loc în curând. După cum știți, acest acord reprezintă voința Uniunii Europene de a-și consolida legăturile cu partenerii din sudul Mării Mediterane, după cum a declarat Comisia recent în uh, documentul privind parteneriatul pentru democrație și prosperitate. Este vorba de un acord foarte pozitiv și foarte complet care va maximiza beneficiile pentru toate părțile implicate și va ocroti produsele sensibile. Chiar dacă se poate spune că bilanțul agricol este în de favoarea Uniunii Europene cu aproape 450 uh, de milioane de euro, nu trebuie să uităm că avem de câștigat 5,4 milioane de euro. Acest acord permite o deschidere a exportatorilor din Uniunea Europeană pe piața de proximitate, pe o piață apropiată unde evoluțiile sunt foarte rapide. După cum a spus domnul ministru, liberalizarea propusă este asimetrică Însă Marocul a făcut mai multe eforturi pentru această liberalizare în cadrul acordului propus. Cred că nu trebuie să uităm voința și curajul Marocului de a se îndrepta către o integrare mai mare a economiilor noastre. Uniunea Europeană ar trebui să profite de acest acord în mai multe sectoare cheie pentru interesele noastre și să-și sporească cotele de piață. Sectorul fructelor, sectorul produselor prelucrate, vor fi liberalizate în totalitate, practic, iar sectorul fructelor și legumelor din Europa exportate în Maroc, sectorul produselor lactate și al oleaginoaselor, sectoare liberalizate și ele. Acesta este un foarte mare pas înainte față de acordul anterior, un pas mare făcut de către Maroc. Creșterea cantitativă în cazul roșilor a fost uh, limitată la 250.000 de tone și s-a prevăzut și o limită pentru importurile din Maroc în Uniunea Europeană. Partenerii europeni, mai ales cei din Spania, doresc să mențină cotele pentru roșii și să controleze strict cantitățile importate. Pe timpul campaniei de iarnă din Europa s-au prevăzut măsuri de cooperare consolidată și, de asemenea, un mecanism existent referitor la uh, dispozițiile sanitare și fitosanitare. După cum a spus și domnul ministru, aș dori și eu să ascult opiniile exprimate aici și vă voi răspunde după aceea la întrebările precise ale domnului Bove, pot să vă spun de pe acum, ă, la întrebarea legată de Sahara, am înțeles că ă, colegul meu va veni la reuniune și vă va răspunde chiar el la această întrebare pentru că ține de competența lui. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Jose Manuel Silva Deschidem dezbaterea. Am să vă rog să fiți foarte conciși ca să ne putem respecta programul. Am mai multe cereri de luarea cuvântului. Am să încep cu prima, Gianluca Susta, din partea socialiștilor. Grazie Presidente, Eu accolgo l'invito a essere breve, mi pare che Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de concis. Cred că cifrele care au fost deja numite în uh, prezentările care au fost făcute uh, sunt uh, pertinente și doresc să le mulțumesc celor care au susținut aceste prezentări. Aceste cifre ne arată cât de important este acest acord pe care îl salutăm. Trebuie să spun că sunt dezamăgit pentru că acum, în ce privește relațiile între Uniunea Europeană și pornind de la situația internațională și pentru Africa de Nord, uh, Comisia Agri și-a exprimat punctul său de vedere referitor la acest subiect și cred că ar trebui să ne continuăm activitățile și să evaluăm în mod pozitiv, să percepem în mod pozitiv acest acord. De la Barcelona încoace este vorba despre relațiile noastre comerciale, respectiv relațiile cu zona mediteraneană, mai ales cu țările care au o tradiție mai îndelungată în ceea ce privește relațiile cu Europa și mai ales cu Europa de Sud. Aceste relații trebuie continuate și trebuie aprofundate cu siguranță există anumite întrebări deschise, sunt întrebări care sunt adresate de agricultori din țara mea și din Europa de Sud. Însă Europa trebuie să încerce să uh, Uh, privească mai departe decât propria sa ogradă. Trebuie să discute și despre Africa de Nord, pentru că acolo nu mai este vorba numai despre uh, construcția unor conflicte pornind de la alte conflicte sau nu mai vorbim numai despre migrație și tensiuni, ci vorbim despre deschiderea piețelor, colaborare și integrare și și de aceste aspecte trebuie să se țină cont de ambele părți ale Mediteranei în contextul politic internațional, toate aceste aspecte sunt cât se poate de importante. Eu cred că corecturile corespunzătoare trebuie făcute și noi trebuie să contribuim la acest lucru. Trebuie să existe măsuri de protecție și cu siguranță și noi putem să ne exprimăm consensul la momentul oportun. Mulțumesc. Gracias, presidente. Yo no voy a... Doamna Maria Muniz mulțumesc, aș dori să mă refer la conținutul acestui acord. Am auzit că este de important și cred că nu trebuie să facem referire la faptul că acest acord este de o importanță strategică majoră pentru Europa. Doresc să explic un lucru. Știu că, nu știu dacă am înțeles eu greșit sau dacă așa s-a spus, dar uh, în uh, instanțele, în uh, jurisdicțiile spaniole, se spune că nu există niciun fel de suveranitate asupra Saharei de vest din 75 încoace. S-ar fi semnat un acord la Madrid și din acest motiv chestiunea uh, privind uh, Sahara de Vest în cea de-a patra cameră a Națiunilor Unite nu se mai uh, discute. Se vorba despre cazurile de colonizare și despre decolonizarea care a avut loc în Sahara de Vest, care s-a încheiat odată cu acest pas. Spania s-a impus pentru un acord între partide sau dorește o, să găsească o cale de ieșire din uh, acest conflict cu Sahara de Vest. Spania este, după cum spuneam, o parte a grupului de prieteni care încearcă să soluționeze acest conflict. Însă Spania nu are o niciun fel de competență juridică din 75 uh, încoace de când uh, a existat această problemă cu suveranitatea la care a renunțat. Doamna Muscardini din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să îmi exprim bucuria referitoare la prezența domnului ministru a domn- și de asemenea a domnului Silva, care ne-a prezentat cât se poate de clar cum stau lucrurile și anume că acest acord este unul care trebuie perceput pozitiv și este un acord echilibrat. Eu nu doresc ca comisia noastră să se transforme într-o copie a Comisiei Agri. Cu siguranță există o serie de merite pe care uh, le-a obținut aceasta, dar care dar de multe ori uh, există și anumite considerente politice nedrepte și acestea trebuie clarificate, mai ales de către cei care lucrează în calitate de parlamentar. Parlamentarii europeni ar trebui să nu se concentreze numai asupra intereselor naționale ale propriilor state, ci să fie conștienți din punct de vedere politic ce înseamnă Africa de Nord în acest moment pentru Europa și viceversa. Pentru că și acest lucru a fost uh, exprimat și de domnul Susta mai devreme. Și sigur vorbim aici de aspecte politice. Nu este necesar acum să discutăm discutăm despre o configurare mai democratică a întregului spațiu. Marocul a depus multe eforturi pe aceste cale și a obținut rezultate bune și cu siguranță va mai face multe uh, și de acum încolo. Este vorba despre viața multor oameni și dacă acest acord nu este încheiat în cel mai scurt timp, există pericolul să se ajungă la o destabilizare a întregului spațiu și de asemenea, uh, mai trebuie să răspundem la chestiunile care vizează imigrarea. Cred că în comisia noastră trebuie să ne ocupăm de comerțul internațional și trebuie să ducem, să purtăm o politică inteligentă. Eu uh, doresc ca Africa și Africa de Nord uh, să nu fie uh, numai o țară asupra cărora se concentrează chinezii, așa cum se întâmpla în trecut. Mulțumesc, Raul Romeva Ierueda, acum. Din partea verzilor. Mulțumesc. Vreau să-mi explic prezența aici. Eu sunt raportul de aviz uh, de la Comisia pentru Pescuit. Uh, nu sunt membru al INTA, dar uh, sunt membru al Comisiei pentru Pescuit. Iată de ce mă interesează acest subiect și de ce sunt prezent aici. Ar, aș avea de adresat trei întrebări și profit aici de prezența domnului ministru, care cred că este în măsură să-mi răspundă la acestea. Colegul Bovei a făcut deja oarecare introducere. În primul rând este vorba de metodă metodologia elaborării acestor proiecte. Se, este vorba aici de o critică adresată comisii în ceea ce privește lipsa de transparență a acestor, acestui proces și pentru că nu a existat uh, consultări ale tuturor actorilor care ar fi trebuit să fie consultați în acest proces la momentul potrivit. A doua întrebare. Riscul de concentrare cine va beneficia de pe urma acestui acord până la urmă. S-a mai vorbit despre acest lucru, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, fiindcă nu fermierii uh, au de câștigat, nici cei marocani, nici cei europeni, ci uh, un grup restrâns de oameni puternici vor avea de câștigat și vor trage cele mai multe avantaje de pe urma acestui acord. Haideți să fim corecți, fiindcă Deja suntem criticați din partea agricultorilor europeni și marocani, care nu sunt atât de entuziasmați de acest acord. Și vă spun asta, vorbim despre agricultură, iar lucrurile stau la fel în ceea ce privește produsele pescărești. A treia întrebare, poate cea mai complicată, dar și cea mai importantă. Este vorba de un aspect geostrategic, geopolitic. Încă o dată se demarează o dezbatere veche care ar fi trebuit să fi fost soluționată până acum. Marocul este uh, statul care gestionează de facto Sahara Occidentală. Sahara Occidentală nu aparține Marocului uh, la nivel juridic teritorial în mod complet, ceea ce înseamnă că Marocul nu poate să negocieze cu Sahara Occidentală în modul în care o face acum, iar lucrurile trebuie să fie limpezi în cadrul negocierilor și pentru comisie, fiindcă de fiecare dată când solicităm comisiei să se pronunțe privind acest subiect, ni se spune uh, marocanii garantează faptul că Sahara Occidentală va avea de câștigat de pe urma acestui acord, dar se uită o parte a acestei ecuații, un factor a acestei ecuații a întrebat cineva poporul din Sahara Occidentală dacă doresc acest acord și cum doresc ei să fie gestionat acest acord, iar răspunsul este de fiecare dată nu, fiindcă la vremea aceea, acum un an, nimeni nu i-a întrebat pe reprezentanții legitimi ai Saharei Occidentale dacă doresc să participe la aceste negocieri pentru a-i da credibilitate politică. Iar acest lucru ne aduce la o problemă politică. Domnul președinte eh, întrerupe pe vorbitor. Termin imediat, dar aș dori să-l întreb pe domnul ministru ce părere are domnia sa fiindcă subiectul e important. Și nu e prima oară când vorbim despre asta, nu va fi nici ultima oară. Este vorba de un uh, subiect care a suscitat un număr mare de dezbatere în Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnul președinte. Dacă ne întindem prea mult, nu mai pot ceilalți să lăsați întrebări, deci e o chestiune de corectitudine. Cadar Arif. Domnule președinte, domnule ministru. Aceast, o chestiune care este la ordinea zilei astăzi și care reprezintă o prioritate pentru toate grupurile politice ale acestui Parlament este posibilitatea de a oferi asistență în cele mai bune condiții țărilor din sudul uh, Mediteranei și relațiile și situația acestor țări pe de altă parte, se face o solicitare de mai multă transparență a acestor acorduri. Se cere justiție, corectitudine, echilibru și ni se cere să, să spunem da sau nu unui acord fără să cunoaștem efectele uh, în completele acestui acord uh, nici în Europa, nici în Maroc. Și dacă, haideți să spunem lucrurilor pe șleau, n-are rost să ne, ne ascundem după deget. Până la urmă, cine are de câștigat de pe, a avut de câștigat de pe urma acordului uh, privind pescuitul? În Parlamentul European uh, discuția a fost următoarea înainte de a renoi acest acord. Uh, s-a spus că lucrurile nu erau foarte transparente și că anumite țări europene au beneficiat uh, de pe urma unui pescuit miraculos, să se spun așa, dar țările care oferau contingente nu prea au avut de, multe de câștigat Haideți să nu uităm un principiu foarte important în această dezbatere. Și aici vreau să adresez o întrebare în acest sens și o să fiu succint, fiindcă această dezbatere va mai dura câteva săptămâni, câteva luni. Se dorește crearea unei comisii de monitorizare. Aș dori să știu care va fi alcătuirea sa. Vor fi reprezentanții ai Saharei Occidentale aici, reprezentanții societății civile, cum se va garanta independența acestei comisii? Iată câteva întrebări, dat fiind că în acord era, uh, se prevedea înființarea acestei comisii. Și sper să ne se poată da un răspuns clar. Mulțumesc, domnul Iacolino, de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc și eu să fiu foarte succint. E limpede că acest subiect uh, este unul tehnic, uh, dar care vădește un caracter politic foarte profund. Este un moment uh, important în Africa de Nord. 72% din cetățenii Marocului au votat în, în referendumul recent și uh, acest lucru a dus la consolidarea drepturilor fundamentale în această zonă. E limpede că acest acord este unul important la nivel politic. Ar fi trebuit să fi fost uh, precedat de un studiu al impactului pentru a stabili care va fi valoarea adăugată în zona rurală în același timp ne confruntăm cu probleme mari aici, așa cum uh, numărul fermierilor este foarte mare în Maroc, uh, numărul fermierilor este foarte mare și în sudul Europei, iar acest lucru trebuie să să se regăsească într-un uh, studiu al impactului, a probleme cu roșiile de pildă și unele îngrijorări în ceea ce privește regulile de protecție a sănătății. Iată de ce avem nevoie să ne gândim cu atenție la aceste lucruri. Ieri Comisia pentru Agricultură a votat împotrivă, iar ca raportor de la PPE, eu Eu mă declar foarte mulțumit de spusele comisiei. L-am ascultat și pe domnul Bove cu mare atenție, cât și pe ministrul marocan în ceea ce privește cotele. Există unele greutăți în ceea ce privește prognozele. Avem nevoie, deci, de o evaluare atentă și, printre altele, fiindcă această evaluare este una definitivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Vorbim aici despre acordul comercial cu Marocul, de care discutăm de luni în șir, într-un fel sau altul. Cred că acest acord a fost analizat mai în profunzime decât altele asemenea lui. Acest acord comercial uh, bazat pe reciprocitate este în vigoare din 96, așa s-a spus aici. Iar eu vorbesc aici și uh, din perspectiva spaniolă, am avut două mandate PPE și două mandate socialiste, deci de dreapta și de stânga în Spania. Iar acest uh, acord este în vigoare din 96, ceea ce înseamnă că lucrurile mergeau bine, dar acum avem un acord nou și se pun o sumedenie de probleme care merită atenția noastră, de pildă impactul negativ asupra agriculturii, dat fiind că uh, în trecut impactul a fost pozitiv pentru Europa la nivelul agriculturii, iar impactul um, noului acord, uh, avem aici și alte aspecte, cum ar fi unele garanții, îmbunătățirea unor mecanisme, contingentele toate acestea pentru a ne asigura că nu există un dezechilibru la nivelul produselor agricole europene. S-a vorbit și despre Comisia de Evaluare, de Monitorizare. Cred că e o idee bună și vrem să vedem dacă se vor înainta amendamente care ar putea schimba aplicarea acestui acord. Apoi controlele la frontieră și standardele fitosanitare. Și această chestiune rămâne la latitudinea națională. E deci asta corespunde regulilor europene. Mai apoi, Sahara Occidentală. Mă alătur aici spuselor colegei Munios. Dacă se produc se fabrică anumite produse în Sahara Occidentală și exportul acestor produse are efect asupra populației Uh, din uh, această zonă. Aici uh, se complică lucrurile. Nu știm dacă roșiile sunt cultivate în Sahara Occidentală sau nu. Nu știm la ora actuală. Poate ne răspunde domnul ministru, fiindcă deocamdată nu sunt etichetate. Nu e același lucru precum acordul pescuitul, privind pescuitul. Iar în ceea ce privește produsele pescărești, este sub paralela 27 geografic, deci aparține Saharei Occidentale, aparține aceste produse ale Saharei Occidentale. Aș dori să ne explice domnul ministru care țări care sunt țările care, în afară de Spania, care desfășoară activități pescărești în această zonă. Ce țări mai pescuiesc în apele Saharei Occidentale? Cred că acest acord este un lucru bun și va trebui să fie monitorizat pentru a ne asigura că nu, vor, nu va avea de suferit agricultura europeană și mai ales agricultura spaniolă. Am înțeles că avem un nou protocol, poate acesta are nevoie de îmbunătățiri mai multe. Are, trebuie să fim uh, foarte atenți cu acest acord, așa cum a fost și înainte. Avem nevoie și de o plusvaloare politică a acestui acord, fiindcă este vorba de o țară vecină. Și aici sunt sunt enumerate principii și valori europene, libertate, democrație și așa mai departe, deci trebuie să putem rezolva uh, problemele care ar putea apărea la nivel european. Domnul Kazak, vă dau cuvântul pentru a, avea, a putea elimina monopolul țărilor latine. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că am ascultat aici niște opinii ale colegilor din regiunea mediteraneană, exprimate foarte în detaliu. Înțeleg preocupările colegilor față de cetățenii care reprezintă lucrătorii agricoli și cred că noi, grupul liberal, avem o poziție clară. Susținem acest acord pentru că credem și noi, după cum a spus și doamna Muscardini, că acest acord merită susținere și spre binele Uniunii, dar și pentru a oferi sprijin poporului marocan, în, aflat acum într-un proces de reforme început de rege. Cred că acest acord nu trebuie să rămână blocat din cauza unor uh, chestiuni cum este cea a Saharei Occidentale. Nu cred că această întrebare trebuie să uh, prezinte prejudicii. Cred că dacă acceptăm această chestiune ca sâmbure de discordie, uh, punem în pericol întregul acord și cred că ar fi mare păcat pentru relațiile bilaterale. Cred că această chestiune trebuie să se dezbată în cadrul instituțional dintre Uniunea Europeană și Maroc, la Comisie, la Consiliu și Parlament. Sigur că și ONU joacă aici un rol foarte important pentru a permite găsirea unui acord acceptabil, iar noi, ca Parlament, trebuie să ne concentrăm asupra Următoarea întrebări. Va fi acordul benefic pentru poporul marocan și pentru cetățenii europeni? Și în acest scop, poziția noastră este pentru acest acord. Mulțumesc, mulțumesc. Am încheiat aici întrebările cu domnul Paul Murphy. Vă rog nu mai mult de două minute. Eh. Mulțumesc. Și eu împărtășesc preocupările domnului Bove și ale altor vorbitori în legătură cu acest acord. Într-adevăr, se încadrează în contextul acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului, negociate cu Uniunea Europeană și nu numai pentru drepturile de pescuit ale Marocului, ci și ale locuitorilor din Sahara Occidentală. S-a negociat cu reprezentanții acestora și uh, se pare că nu au primit niciun fel de beneficiu. Eu nu aș vrea să se întâmple acest lucru din nou. Apoi sunt de acord cu încă un lucru. De câte ori discutăm aceste subiecte, sunt menționați mereu micii agricultori. Se spune că ei vor avea de câștigat de pe urma acestor acorduri, dar dacă ne uităm cine câștigă de fapt, foarte adesea se întâmplă să fie întreprinderile din domeniul agriculturii ci cred că așa se întâmplă și aici. Câteva întreprinderi mari agricole care au de câștigat de pe urma acordului. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul uh, ministrului din Maroc, mi mm, s-a spus că domnul Pierre Guimont este alături de noi, secretar general al Serviciului European de Acțiune Externă, ministerul nostru de externe, îi urez bun venit, îi mulțumesc pentru prezență și uh, vreau să-l întreb și pe el dacă are comentarii sau observații pe această temă. I, uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru că m-ați invitat la această reuniune. Nu am multe comentarii, știu că timpul dumneavoastră este limitat, nu vreau să vi-l răpesc. Doar două observații. Știu că ați uh, adresat o întrebare referitoare la Sahara Occidentală, ceea ce este ușor de înțeles. Nu pot decât să repet că, conform legislației internaționale și a practicilor internaționale din cadrul ONU, Sahara este un teritoriu care nu se autoguvernează, are o putere, o autoritate care îl administrează de facto, este vorba de Maroc, și trebuie să uh, respectăm această situație așa cum este. Sigur că există multe posibilități de a verifica ce se întâmplă pe teritoriul respectiv. Guvernul marocan și autoritățile marocane trebuie să respecte hotărârile ONU, adică trebuie să țină cont și să respecte nevoile și interesele teritoriului respectiv din câte văd eu, în acordul actual pe care îl aveți în față, există posibilitatea ca subcomisia responsabilă să uh, meargă și să analizeze cum se implementează acest acord. Deci cred că se poate verifica exact dacă aceste principii vor fi respectate de autoritățile marocane. Cea de-a doua observație este foarte simplă. Trebuie să înțelegem contextul în care se uh, desfășoară acest acord. După cum știți, în ultimele luni au avut loc foarte multe evenimente în sudul bazinului mediteranean. Un proces de transformare, un proces de democratizare este în plină desfășurare. După cum știți, Comisia și un altul reprezentant au prezentat două comunicări, una pe 8 martie cea de-a doua pe 25 mai, în care am stabilit diferite orientări pentru a găsi o relație și un parteneriat adecvat cu statele din zona respectivă. Maroco este unul din aceste state și trebuie să fim solidari și generoși. Instrumentele despre care discutăm sunt foarte importante, sigur că comerțul este un subiect aflat în prim plan printre ele. Știm cu toții că este un subiect dificil, controversat, unde interesele aflate în joc sunt foarte diferite. Întotdeauna la Consiliul uh, Ministrilor de Externe s-a discutat chestiunea aceasta și anume cum se va continua acest nou parteneriat cu diferitele state din regiune. S-a discutat, nu a fost ușor și la final au existat concluzii foarte bine fondate la ultimul Consiliu de Afaceri Externe. Cele 27 de state membre au căzut de acord asupra unui set de principii, unul dintre acestea fiind că trebuie să analizăm diferitele posibilități de concesii comerciale. Aceasta a fost una dintre orientările discutate. Sigur că trebuie să analizăm detaliile, știm cu toții acest lucru, dar până la urmă dorim să transmitem un mesaj de solidaritate față de aceste state și mai ales cu state ca Marocul, care încearcă să progreseze în acest proces de transformare în mod pașnic. Cred că trebuie să fim conștienți în permanență că, într-un fel sau altul, trebuie să arătăm că suntem de partea lor și că vrem să le ajutăm să ducă la bun sfârșit acest proces de transformare. Cred că e foarte important să ținem cont de acest lucru, iar comerțul este cu siguranță unul din instrumentele pe care va trebui să le folosim. Este unul foarte important. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați prezentat opinia Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Revenim la oaspeții noștri și îi dau cuvântul ministrului Marocului, ministrul de agricultură și pescuit. Aveți cuvântul, îmi dau seama că ați primit foarte multe întrebări și că aveți nevoie de mult timp, dar nu vă pot acorda tot timpul necesar. Vă voi pune la dispoziție însă suficient timp ca să răspundeți și fac apel la autocontrolul dumneavoastră, să zicem maxim 15 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, domnilor deputați pentru întrebările și preocupările prezentate. Înțeleg multe dintre ele Cred că există aici mai multe teme care au fost abordate. Voi încerca să-mi uh, ordonez răspunsurile în funcție de aceste teme. Vreau să vă amintesc că planul Maroc Verde pentru dezvoltare pentru următorii ani a fost uh, împărțit în planuri regionale care au fost negociate cu consiliile regionale și cu camerele de agricultură din teritoriu și s-a găsit un acord pentru dezvoltarea acestor teritoriu, teritorii. A fost, acordurile au fost semnate pentru regiunile din sud cu consiliile regionale și adoptate prin vot în unanimitate. Planul de dezvoltare este foarte interesant. În următorii 10 ani, numai în agricultură, se uh, alocă 480 de milioane de euro investiții în agricultură, deci 60% din acești bani vor proveni de la stat. Valoarea adăugată va fi de 220 de milioane de euro și ă, se vor crea foarte multe locuri de muncă. Vreau să vă amintesc că în această regiune ne aflăm la... avem niște procente față de producția națională foarte uh, reduse, cam de 0,5%. Această zonă nu este una producătoare de fructe și legume la scară industrială, deci voi reveni mai târziu. O temă importantă pentru noi este siguranța alimentară, care are legătură cu schimburile internaționale. Eu cred că așa e lumea, lumea s-a dezvoltat prin comerț și astăzi FAO ne recomandă ca, ne face anumite recomandări până în 2050 ne recomandă să dublăm producția agricolă până atunci pentru a încerca să hrănim populația care se va dezvolta foarte mult, populația terei. Noi vrem să fim uh, cuminți și să răspundem pozitiv la acest acord. Agricultura noastră trebuie să se dezvolte în conformitate, în armonie cu aturile noastre naturale însă ă, nu vom putea să avem autosuficiență ă, în privința tuturor categoriilor de produse. Putem face însă ceea ce ne este la îndemână și să completăm lipsurile prin comerț cu alte state. Și asta, acesta este și spiritul acordului pe care l-am semnat. Vreau să vă spun că piața marocană a devenit foarte interesantă. Spun asta ca să-i liniștesc pe prietenii noștri agricultori din Europa. Cele 33 de milioane de consumatori din Maroc care încep să consume în mod foarte semnificativ uh, există foarte des uh, arbitra, un arbitraj dacă să se exporte sau să se vândă pe piața noastră. Deci piața a devenit foarte interesantă. În privința siguranței sanitare, subscriu celor spuse, vreau să vă asigur că noi am făcut un proiect de înfrățire cu autoritățile europene, care a durat 30 de luni. Am colaborat pentru a ne uh, moderniza modul de lucru și textele. Am uh, propus să se voteze o lege privind uh, siguranța alimentară, care corespunde perfect uh, standardelor din Europa. Avem două uh, oficii de control, unul național care controlează toată producția și comercializarea și avem și o instituție autonomă specializată în exporturile Mar- Marocului. Orice produs care pornește din Maroc și este trimis spre o destinație europeană are o trasabilitate perfectă, este controlat și la ieșirea din țară și la intrarea în Uniunea Europeană. În ceea ce privește limita maximă reziduală, aceasta este stabilită de Europa și pot să vă asigur că, că nivelul nostru este de 20 de ori mai mic decât acest uh, nivel stabilit. Dacă se face media uh, și se compară cu nivelurile din Europa, față de trebuie să vă spun că notificările au fost de 5 ori mai mici la noi decât în anumite state din Europa și cred că trebuie să lucrăm spre a atinge convergența uh, în privind normele SPS, pentru că e drept că Marocul se află pe celălalt mal, dar pe celălalt mal al Mediteranei, dar este poarta de intrare în Europa și noi vă vom proteja pe viitor. Ați vorbit foarte mult de micii agricultori și de legăturile cu grupurile mari vreau să vă spun că avem 8.700.000 milioane de mii de hectare de suprafață agricolă utilă. Mai multe milioane de hectare uh, sunt cultivate într-un mod care generează sărăcie. Se cultivă cereale pentru că uh, agricultorii nu știu să cultive altceva, câștigă 200 de euro pe an, uh, deci e o sursă de sărăcie. Noi încercăm să-i ajutăm printr-un program de stat, pilonul 2, agricultura solidară, ca să-și transforme producția, să cultive arbori, uh, copaci, mă scuzați, fructiferi, pomi fructiferi și uh, să se organizeze în așa fel încât să facă profit, să cultive fructe și legume. Avem cooperative grupate în structuri care exportă. Cazul menționat de dumneavoastră, Prima Atlas, domnule Bove, este o organizație logistică aici, are peste 200.000 de, de membri. Agricultorii lucrează împreună, se reunesc pentru a produce și apoi trimit produsele împreună la o singură stație de prelucrare și apoi se există un nivel superior care reunește produsele de la mai multe stații de prelucrare pentru a se uh, ajunge ușor pe piață. Nu vă puteți închipui că un mic agricultor care are un hectar sau două va reuși să exporte pe piața europeană. Nu-i posibil. Trebuie să existe cooperative. Așa este făcută piața noastră. AgriSource este o grupare de cooperative. La fel și Azura 20% din producția sa vine de la micii agricultori. Nu sunt uh, străini în această întreprindere. În legătură cu TEA, eu nu am uh, văzut ce s-a întâmplat, nu sunt la curent că un grup din agricultură dorește să obțină 700.000 de hectare. Eu m-aș bucura dacă ar exista și ar vrea să investească. Nu știu, poate că e un domeniu de vânătoare, nu știu despre ce este vorba. În orice caz, nu există o producție ca cea menționată de dumneavoastră. Domnule Bove, veniți la mine, mergem la fața locului, veți vedea că sunt terenuri goale și că nu se face nicio dezvoltare în acest sens. În privința impactului social, vreau să vă spun că Marocul face eforturi. Domnule președinte, Parlamentul dumneavoastră trebuie să încurajeze eforturile statelor și persoanele care fac progrese în domeniul protecției sociale. De 2 ani a devenit obligatorie protecția socială pentru lucrătorii din domeniul agricol. Astăzi, 17 până la 20% dintre ei sunt asigurați. Maestatea sa a scris o scrisoare regală cu câteva luni în urmă, spunând că agricultorii trebuie să aibă asigurări de boală și lucrăm la acest proiect. Femeia se află în centrul dezvoltării. Ele, femeile, lucrează pentru ameliorarea veniturilor. Ele se află în centrul cooperativelor și organizațiilor agricole. Cred că salariul minim, dacă este să vorbim de competitivitate, salariul minim în Maroc este de o dată și jumătate mai mare decât cel din Tunisia, de trei ori mai mare decât cel din Egipt și facem progrese, iar ultimul acord pe care l-am avut cu sindicatele arăta că trebuie să existe și un venit minim pentru agricultură și un salariu minim unul de tip SMAG, unul de tip SMIC. Credeți-mă, sindicatele sunt foarte prezente, foarte prezente în societate. Am avut și eu probleme cu sindicatele, cu diferiții parteneri sociali și dovada este că suntem pe cale de a negocia o convenție colectivă privind fructele și legumele. Protecția mediului este importantă. Avem un program de economie de apă pe 550.000 de hectare care vor fi echipate pentru a se face economii de apă. Iar statul uh, face investiții în proporții de 80, chiar de 100% pentru mici agricultori, pentru ca ei să-și actualizeze resursele, obiectivul fiind să se economisească 2 miliarde de metri cubi pe an în legătură cu piața europeană a fructelor și legumelor. Ar trebui să uh, liniștim această dezbatere. Marocul ocupă pe această piață 2,5% cotă de piață. Noi nu suntem lideri, nu suntem creatori de opinii, avem o mică strategie de nișă pentru această piață am pierdut competitivitatea pentru următorii 10 ani. Alte state, Turcia, Egiptul, au realizat o creștere de două ori mai mare decât noi pe această piață. Avem 150.000 de tone de portocale. Astăzi făceam mult mai multe acum 10 ani. Mandarinele acum 10 ani făceam 150.000 de tone, acum facem 80.000. 90.000, mă scuzați nu pentru că ne-am pierdut competitivitatea, ci pentru că ne-am diversificat piața. Am fost prezenți pe această piață timp de ani de zile și cred că nu am destabilizat noi piața. Noi am fost actori timp de ani de zile împreună cu operatorii și eu cred că trebuie ca operatorii să discute între ei. Trebuie să stea de vorbă. Noi avem persoane organizate. Atunci când au scăzut prețurile la produse, oamenii s-au uh, abținut de la a intra pe piața europeană. Pentru produsele sensibile, 5 sau 6 produse în legătură cu care au existat discuții aprinse și negocieri aprinse. Trebuie să ne amintim că a durat patru ani să negociem acest acord. Patru ani până când s-a ajuns cu uh, acordul la nivelul Comisiei și la nivelul Parlamentului. Esențialul, instrumentele de protecție există. Există calendarul, prețurile de intrare, cotele și mai mult s-a adăugat și o clauză de salvgardare. Ce facem? mărim cotele în următorii 5 ani, însă în uh, armonie cu uh, piața, cu pragurile de fructe și legume. 4-5% pentru uh, legume, 3% pentru roșii și 85 până la 90% din produsele noastre care au intrat pe piață au plătit taxa de OMC deci prețul era atât de mare încât s-a preferat să se plătească taxele vamale la nivel regulamentar, fie analiza forfetară de import a fost pozitivă. Vreau să vă asigur că operatorii noștri sunt responsabili. Ei nu vor să distrugă piața, au o poziție care nu este dominantă. Însă este foarte importantă agricultura, v-am mai spus și în introducere, este un sector care generează locuri de muncă și se duce aici o luptă a sărăciei. Știți că persoanele cu probleme sunt cele din domeniul rural. Și trebuie să știm ce dorim, dacă dorim să le ocupăm locuri de muncă, să-i ajutăm să se dezvolte, Dorim, dacă dorim, o țară stabilă, un vecin care se dezvoltă sau vrem să avem imigrație și 80.000 de locuri de muncă din Maroc de partea cealaltă, în condiții foarte grele. Aceasta e lupta noastră adevărată, lupta sărăciei. Și de aceea, domnule președinte, am vrut să vin astăzi aici ca să vă explic poziția noastră și să vă spun că agricultura este cu adevărat o miză socială și economică foarte importantă. În ceea ce privește pescuitul, există un acord de pescuit în curs de negociere, iar eu am aici o singură strategie. Eu cer ca deputații să vină să vadă ce am făcut noi pentru populație. Vă rog să veniți să vedeți și dacă nu mai suntem de acord, după aceea discutăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Încheiem acum acest schimb de opinii. Voi da cuvântul pentru câteva observații subcinte raportorului nostru. Cred că doar câteva minute vor fi de ajuns. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție ce a spus uh, ministrul, domnul ministru și sperăm să ne întâlnim după această dezbatere în Maroc, ar fi o plăcere, nu este nicio... Nu e vorba de dușmănie aici, ați înțeles bine că avem relații vechi, uh, Franța cu Marocul, poate nu din cele mai bune motive, dar istoria noastră este comună și așa stau lucrurile. Nu mi-ați răspuns întru totul, dar e normal, astea sunt regulile jocului. Eu uh, re- readresez întrebarea cu privind marile întreprinderi. Există o problemă aici în ceea ce privește terenurile, proiectele despre care v-am vorbit. Este vorba de 200 milioane de hectare de terenuri irigabile. 200 de mii, mă scuzați. Dar uh, în ceea ce privește drepturile sindicale, a spus că se fac eforturi. Realitatea este că raportul pe 2011 ne arată că sunt unele probleme și aici ar trebui să mai discutăm. O să revin totuși la întrebarea la care nu am primit un răspuns de la comisie, poate fiindcă nu e treaba dumneavoastră, fiindcă nu știați cum, dar este vorba de o, un aspect juridic în ceea ce privește uh, dreptul comercial nu este vorba de o întrebare politică, fiindcă nu asta mă interesează. Întrebarea este care este statutul produselor care provin din Sahara Occidentală și cum ni se garantează că acest teritoriu primește un beneficiu economic, iar prezentarea de astăzi nu ne-a oferit răspunsuri la această întrebare și mai sunt și alte aspecte în afară de cea juridică cu privire la răspunderea juridică a Spaniei. Nu spun eu astăzi guvernului spaniol, deputatele spani- deputaților spanioli că e vina lor, dar este vorba de o situație juridică care nu mai poate continua așa. Iar dacă mâine cineva aduce în instanță acest acord în, într-un tribunal european, acesta va pierde valabilitatea și acordul anterior va deveni și el caduc. Trebuie să facem ceva pentru ca la nivel comercial produsele cu această proveniență să aibă un marcaj specific. E la, doar la nivel comercial. Eu nu, nu vă cer acum să rezolvăm problema politică uh, și INTA nu o să rezolve acum un conflict complex. Vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc domnului președinte și sperăm să uh, continuăm uh, relația noastră așa cum am prevăzut. Uh, cu mare plăcere, mulțumesc domnul președinte, acesta este doar primul schimb de păreri, vor mai fi și altele. Și, bineînțeles, um, nu este vorba de relațiile între Franța și Maroc aici, este vorba de relațiile între Maroc și Uniunea Europeană. Este vorba de o chestiune europeană, nu una franceză. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor uh, participanților la această discuție foarte rodnică. Mulțumesc oaspeților noștri, ministrului marocan, pentru prezența domniei sale. Very Thank you. So. Așadar, suntem uh, pregătiți să ne reluăm ședința. Ieri am uh, amânat punctul 9, așa încât haideți să revenim asupra lui. Este vorba despre extinderea prevederilor acordului de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan la comerțul bilateral cu textile este cel de-al doilea schimb de opinii pe marginea acestui subiect. Suntem uh, responsabili pe fond, iar raportorul nostru este domnul George Sabin Cutaș din partea SND. La primul schimb de opinii au fost alături de noi părțile reprezentanții părților interesate și reprezentanți ai societății civile, raising concerns about situation of precum și reprezentanți ai Organizației Internaționale a Muncii, de asemenea reprezentanți ai Uzbekistanului și vă reamintesc că l-am invitat și pe ambasadorul Uzbekistanului, însă nu a putut să participe. Ați primit documente referitoare la faptul, uh, documentele trimise de ambasada Uzbekistanului Uh, acesta este al doilea schimb de opinii și dau cuvântul raportorului. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Cred că după schimbul de opinii de ultima dată, uh, toată lumea a observat că preocuparea colegilor mei a fost, în primul rând, legată de, de implicarea și munca copiilor în procesul de Uh, colectarea bumbacului. Chiar dacă au fost voci uh, care au spus că uh, trebuie să facem distinția între o procedură tehnică și aspect, acest aspect al ținut, ce ține de drepturile omului, eu cred că ca și membru în Comisia INTA și având în vedere punctele exprimate în cadrul, uh, în cadrul acestei, uh, acestui schimb de opinii. Uh, cred că, înainte de a ne da acordul, cred că este nevoie de o încercare de lămurire a acestor aspecte. De aceea, în calitate de raportor, vreau să propun colegilor mei din Comisia INTA un raport interimar, pentru că îl consider ca fiind Uh, instrumentul cel mai potrivit pentru a înștiința atât Comisia cât și Consiliul, cât și de asemenea guvernul uzbek despre faptul că Parlamentul European, Comisia INTA, este preocupată uh, de respectarea drepturilor omului, de uh, respectarea drepturilor copiilor și cred că acest raport interimar va fi și un instrument util atât uh, Comisiei Europene cât și Consiliului uh, în a uh, obține niște lămuriri din partea guvernului uzbek. Vreau să mă înțelegeți că abordarea este una absolut pozitivă, nu vreau să condamnăm sau să incriminăm pe nimeni, vreau doar să găsim o soluție la această problemă pe care și la această, pe care vedeți că ne preocupă și nu în ultimul rând, cred că uh, reprezintă una din valorile principale ale Uniunii Europene. De aceea sunt curios să ascult uh, în continuare părerile mele, uh, însă în scurt timp toți colegii vor avea acces la acest raport interimar și aștept cu mare interes observațiile lor pe acest raport. Vă mulțumesc și aștept în continuare observații. Mulțumesc! Fine. Um, I... Mulțumesc. Înțeleg că între timp, adică de ieri, a avut loc o întâlnire a Comisiei de Cooperare între UE și Uzbekistan. Ar fi interesant să ascultăm părerea Comisiei referitoare la această întâlnire și eventual informații noi de care ar trebui să ținem cont. Cine este prezent din partea Comisiei și dorește să vorbească în numele acesteia? Mulțumesc! Uh, sunt Holger Standerfeld de la DigiTrade. Mulțumesc! Comisia înțelege pe deplin contextul politic în care Parlamentul European analizează acordul propus. Dar permiteți-mi să vă spun mai întâi câteva cuvinte referitoare la ce conține acest acord, despre ce este vorba și despre ce nu este vorba. Acordul de parteneriat și cooperare cu Uzbekistanul nu este un lucru nou. El uh, există din 1999. Uniunea Europeană a încheiat asemenea acorduri cu multe țări acordul de parteneriat și cooperare, uh, țări uh, precum uh, Kazahstan, Azerbaijan și Tajikistan. Acum de parteneriat și cooperare acoperă o mare, um, un mare spectru de cooperări în domeniu precum cel agricol, financiar sau asistență tehnică. Aceste acorduri uh, includ și anumite secțiuni limitate privind anumite bunuri comerciale care sunt uh, tranzacționate. Este vorba și de asemenea și despre anumite tratamente uh, tarifare uh, impuse anumitor bunuri uh, exportate către Uzbekistan. Acest lucru este important pentru că Uzbekistanul nu este o membră a OMC și deci nu este obligat să ne garanteze un tratament special, numai dacă nu există un acord bilateral, cum precum acordul de parteneriat și cooperare, care îl obligă să facă acest lucru. Însă uh, nu există asemenea obligații pentru toate bunurile exportate din Uzbekistan în uh, schimb și Uniunea Europeană oferă aceleași garanții uh, Uzbekistanului și există anumite uh, rate care trebuie aplicate. Sectorul textil este exclus însă din acordul de parteneriat și cooperare cu Uzbekistanul. Asta înseamnă că exporturile noastre din domeniul textil către Uzbekistan pot fi discriminate. Amendamentul propus prevede ca și domeniul textil să fie inclus în acordul de parteneriat și cooperare. Acest lucru ar fi important, uh, astfel încât uh, aceste produse textile să fie și ele acoperite de acord. În ceea ce privește exporturile Uniunii Europene către Uzbekistan, acest lucru ar oferi certitudine juridică Uh, și um, am fi convinși că acordul este implementat cum trebuie. Amendamentul nu schimbă statutul exporturilor uzbece către Uniunea Europeană, deci nu afectează exportul de bumbac um, fur că, din Uzbekistan către Uniunea Europeană, care profită deja de tariful de 0% taxe. În ceea ce privește uh, munca copiilor, uh, A dorim să se abordeze și această problemă. Comisia a ridicat această problemă la toate nivelurile în contextul uh, dialogului politic cu Uzbekistanul. S-a discutat și cu președintele Barroso în ianuarie uh, și, de asemenea, la dialogul privind drepturile umane anul acesta și în discuțiile între delegația noastră și cea a Uzbekistanului. Comisia monitorizează îndeaproape reclamațiile uh, Uzbekistanului în ceea ce privește munca pentru copii în contextul Convenției privind drepturile omului. S-a recunoscut că în ultimii ani Uzbekistanul a înregistrat progrese în ceea ce privește uh, munca copiilor, au ratificat două convenții ale OIM privind munca uh, la care sunt supuși copiii și de asemenea există un cadru legislativ care uh, se luptă, care combate um, munca uh, pentru copii. Aceste high on the commission's agenda in this... Acestea sunt puncte care se regăsesc pe agenda noastră în discuțiile cu Uzbekistanul, pentru că nu este vorba numai despre o ratificare, ci și de implementarea convențiilor pe care le-a încheiat Uzbekistanul. În uh, mod consecvent, la conferința privind munca la Geneva în iunie au fost repetate aceste îngrijorări uh, referitoare la munca la care sunt supuși copiii, mai ales în perioadele de uh, recoltă. Se dorește ca să, să existe o misiune tripartită a OIM care să aibă acces uh, nerestricționat în această zonă, mai ales în perioadele de recoltă. S-a solicitat ca misiunea să fie invitată și acestea să îi se permite să raporteze în, în noiembrie la următoarea întâlnire a OIM. În ceea ce privește schema GSP, care a fost menționată, mă scuzați, schema SPG, obiectivul acesta este să integreze mai bine țările beneficiare în acest sistem comercial, ajutându-le să uh, implementeze mai bine convențiile existente, precum și dreptul la muncă și, de asemenea, să inițieze uh, reforme esențiale. Comisia nu favorizează o abordare care să se bazeze pe sancțiuni în acest domeniu, ci dorește cooperare, transparență și dialog pe care le consideră instrumente mai uh, bune pentru atingerea obiectivelor. Preferințele oferite Uzbekistanului și schema SPG poate să fie retrasă dacă există o încălcare sistematică și gravă a principiilor care se regăsesc în convențiile internaționale, pornind de la uh, monitorizarea care este realizată de către instituțiile internaționale. Noi vom uh, încuraja Uzbekistanul să îndeplinească toate prevederile convențiilor privind munca la care sunt supuși copiii și, de asemenea, să accepte un uh, înalt nivel de observare tripartit de realizat de către misiuni. Misiunile vor monitoriza răspunsul uzbek la ultimele recomandări uh, iar dacă concluziile OIM vor uh, arăta că există încălcări ale principiilor uh, care se regăsesc în convențiile OIM și că aceste prevederi au fost uh, încălcate în mod grav, atunci Comisia va reacționa în mod corespunzător. Poziționat. Mulțumesc, am auzit poziția Comisiei, iar întrebarea mea uh, era dacă există ceva nou um, rezultate noi care să, uh, la care să se fie ajuns la conferința de ieri. Se pare că nu există însă niciun rezultat uh, inovator. Iar întrebarea care a fost înaintată uh, și adresată de către raportor este dacă există o serie de încălcări ale drepturilor copiilor Noi nu ar trebui să ne îndepărtăm de principiile Constituției noastre care spun că uh, obiectivele trebuie să fie respectate și că um, nu putem să acceptăm așa ceva. Deci aceasta este întrebarea. Înțeleg că avem un aviz din partea uh, AFET. Doamna Kiel Nielsen este prezentă și îi voi da cuvântul pentru a prezenta pe scurt uh, punctul lor de vedere. Mulțumesc! Îmi pare rău că nu avem niciun reprezentant de la ambasadă, fiindcă aș fi dorit să adresez unele întrebări în ceea ce privește faptul că la ora actuală este vorba de munca copiilor de acum, fiindcă din luna mai anul trecut acești copii uh, muncesc pe plantații of, mai întâi pentru o perioadă de 10, de 40 de zile pentru, pe data de 10 iunie și trebuie să știți că după vacanța de vară ei se întorc pe, pe plantație și vor uh, face recolta de toamnă. Deci ei lucrează mai mult decât pe perioada culesului uh, bumbacului și în perioada în perioada de selinirii, uh, ei uh, lucrează în condiții foarte grale, în condiții sanitare deplorabile. Și nu numai că lipsesc de la școală, într-o regiune unde uh, alfabetismul nu este foarte ridicat, ci mai mult condițiile de muncă sunt uh, groaznice și aș fi dorit să-l întreb pe domnul ambasador ce părere are de acest, despre aceste uh, informații care ne provin de la ONG-uri din Uzbekistan. Bun, uh, într-adevăr, uh, președintele Barroso în luna februarie, ianuarie a vorbit despre acest lucru și că s-a vorbit în nenumărate rânduri despre acest subiect, dar uh, vorbe, vorbe și mai mult ce facem. Convenția trebuia să fie ratificată, dar aceste convenții ratificate nu sunt aplicate deloc. Iată ce avem de spus. Let's open the discussion. Mulțumesc dăm cuvântul altor membri ai comisiei. Un punct de procedură. Suntem în întârziere, mai avem trei puncte de pe ordinea de zi. ACA, Doha și, știu, știu, spune domnul președinte, și achizițiile publice. 20 de minute, eu nu știu cum putem să înghesuim totul. Uh, și haideți să nu uităm, 13 iulie avem cu toții avioane de luat, zboruri și nu știu, nu e vina dumneavoastră. Dar eu nu vreau să vorbim despre aceste chestiuni complicate acum în două minute, pentru fiecare, fiecare a dispoziție două minute. Îmi pare rău, spune domnul președinte. Vă înțeleg întru totul, dar nu pot să fac lucrurile mai bine decât acum. Dau acum cuvântul membrilor comisiei. Nu Bun, atunci dau din nou cuvântul domnului raportor. Mulțumesc încă o dată, voi fi foarte succint. Uh, uh, într-adevăr, înțeleg încă o dată, dar din păcate poziția Comisiei a fost aceeași ca și data trecută. Din păcate, uh, nu am aflat nimic nou, din, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte. Cred însă, așa cum am spus, e acest, uh, acest raport interimar va veni să ajute Comisia Europeană, va veni să ajute Consiliul și cred că înțelepciunea colegilor uh, vom avea un raport bun astfel încât uh, să luăm o decizie corectă vis-a-vis -vis de această propunere a Comisiei. Mulțumesc! Thank you. Um... Vă mulțumesc. Pe data de 30 august, examinarea proiectului de raport. Trecem la punctul 23. Sper să nu dureze lung. Este vorba de negocierile privind agenda de dezvoltare de la Doha. După discuțiile pe care le-am avut, cred că o mare parte a acestui subiect a fost deja acoperită. Am hotărât uh, să înaintăm o propunere de rezoluție pe care o aveți în dosarele dumneavoastră. Și acum trebuie doar să hotărâm care va fi termenul pentru depunerea amendamentelor. Fiindcă cred că nu mai are rost să mai discutăm privind conținutul. Termenul propus e data de 2 august a acestui an 6 seara. Sunteți de acord? 24. Iată un punct mai complicat. Protocol adițional la acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri încă ce între Comisia Europeană și Israel, referitor la un acord între CE și Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale. ACA pe care o să-l numim mai simplu ACA, acordul ACA. Acest uh, acord instituie un mecanism de evaluare a conformității reciproce în ceea ce privește acceptarea produselor industriale, prin intermediul căruia ambele, ambii parteneri sunt de acord că produsele se bucură de un fel de derogare generală, fiindcă uh, Evaluarea conformității se desfășoară într-un mod uh, uh, simplificat. Uh, asta este valabil pentru medicamente, care este primul capitol care pot pătrunde pe piața internă a Uniunii Europene. Odată ce evaluarea conformității se va fi desfășurat, va fi avut loc în Israel, același lucru este valabil și pentru produsele Uniunii Europene care pătrund pe piața israeliană. Parlamentul uh, anul trecut a fost blocat uh, din cauza unei hotărâri a coordonatorilor de a nu începe dezbaterile. S-a numit totuși un raportor, însă dosarul nu a ajuns niciodată în comisie. După aceea, coordonatorii au hotărât, dacă îmi permite să spun așa, să deblocheze dosarul. Iar între timp, a renunțat raportorul inițial și s-a avut loc o nouă procedură pentru numirea raportorului. Nu a vrut nimeni acest raport, deci, așa cum se obișnuiește, în comisie, eu, ca președinte, nu ca mare împărat al grupului, am fost raportor de ultimă instanță, nu fiindcă aș fi dorit acest lucru, ci din potrivă am făcut-o cumva um, vrând nevrând. Acest uh, nu degeaba a fost dat uitării uh, acest dosar, au fost motive politice. Întrebarea este dacă ar trebui să uh, actualizăm uh, relațiile comerciale cu Israelul, dat fiind situația prezentă. În ceea ce privește procesul de pace, coloniile, situația de fâșia Gaza și așa mai departe, blocada. Eu vă întreb următorul lucru, dat fiind că eu nu sunt un raportor obișnuit. Eu eu a trebuit să mă ocup de acest raport în calitate de președinte alintă. Aș vrea totuși să știu care este atmosfera în această, care este atmosfera în această comisie pentru a am stabilit și eu puțin poziția, de fapt eu am deja o poziție și și v-aș prezenta-o cu bucurie, dar acest dosar, fiind ceea ce este, aș vrea mai întâi să cunosc părerea dumneavoastră. Să știu ce, ce părere aveți despre acest dosar, vă dau deci cuvântul. Mai întâi raportorilor din umbră. Ne, from DPP. Have you asked for the floor? I'll give the floor to you. Okay, the floor is yours. Doamna Andrichina, ați cerut cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. După ce am deliberat mai mult de un an, am ajuns la aceste, aceste discuții și mă bucur că a existat voință politică pentru a debloca acest dosar pentru un acord tehnic și care beneficiază atât Israelului cât și Uniunii Europene. Israelul este prima țară din regiunea mediteraneană care întrunește condițiile de pornirea acestui acord ACA cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește produsele farmaceutice, se dorește înlesnirea accesului pe piață, îndepărtând obstacolele tehnice în calea, în calea comerțului cu aceste produse. Acordul la care am ajuns eh, permite recunoașterea reciprocă a acestor uh, bunuri uh, fabricate la nivelul autorităților israeliene și europene. De aici trag foloase companiile și operatorii economici uh, de ambele părți. Eliminarea procedurilor costisitoare și de durată ar însemna prețuri scăzute la produse farmaceutice pentru consumatorii europeni și israelieni. Se vor îmbunătăți și condițiile de de export și de acces pe piață a acestor produse. A durat trei ani până ce Israelul a um, întrunit standardele în ceea ce privește bunele practici de fabricație a produselor farmaceutice. Pentru a finaliza acest acord și protocolul suplimentar, Israelul a trebuit să-și armonizeze cadrul reglementar în ceea ce privește produsele farmaceutice cu cel al Uniunii Europene. ACA prevede posibilitatea de a negocia protocoale suplimentare care să acopere și alte sectoare. Relațiile între autoritățile israeliene și Comisia Europeană vor duce la discuții ulterioare în ceea ce privește aplicarea acestor acorduri cu privire la um, instrumentele medicale și, alte, și cu alte produse legislația izraeliană va fi armonizată cu cea europeană în acest sector, iar Uniunea Europeană își va, va face un schimb de experiență în ceea ce privește achiul comunitar, uh, iar efectele vor fi pozitive și în alte domenii. Iată deci că este în interesul Uniunii Europene ca standardele și legislația israeliană să se apropie de cele europene. Domnule președinte, dragi colegi, Consiliul a acordat acest acord imediat după ce a fost finalizat în mai 2010. Parlamentul European trebuie să dea dovadă de faptul că este un jucător serios și să se folosească de noile sale competențe pe care le-a dobândit odată cu, cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. ACA nu este un acord politic și nu avem niciun motiv să nu-l aprobăm imediat. Așa cum am spus de la început, acest acord este în primul rând un acord care se referă la armonizarea legislației Uniunii Europene cu cea a Israelului și care dorește îmbunătățirea schimburilor de uh, medicamente, nu de arme. Iată de ce îi rog pe colegi să nu mai pierdă vremea cu discuțiile și să își dea acordul cât mai curând. Vă mulțumesc. Thank you. The next speaker is Mr. Belder. Mulțumesc, domnul Belner, președintele delegației Parlamentului European în Israel, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E limpede că aduce avantaje comerciale Uniunii Europene și Israelului. În calitate de președinte al delegației în Israel, aștept cu nerăbdare să vă dați acordul, să da comisia noastră acordul. Eu am discutat îndelung cu partenerii noștri care nu ne înțeleg. Noi dorim să fim, una, să fim implicați în mod serios în Orientul Mijlociu, deci e de neînțeles ce facem acum. Deci, uh, reputația noastră este în joc aici, în Europa și în Orientul Mijlociu. Sperăm, deci, să facem uh, ce se cuvine și să ne dăm acordul. Vă mulțumesc. Colin, uh, also from VPP. Domnul Iacolino, din partea PP, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de concis. Este destul de târziu. Este vorba, până la urmă, despre răspunderea de a adopta acest text. Este vorba despre un text tehnic pe care trebuie să-l analizăm în profunzime și pe care trebuie să îl finalizăm. Avantajele sunt cât se poate declare pentru ambele părți. Este vorba despre o simplificare a procedurilor și de asemenea despre costuri pentru întreprinderi, de o serie de standarde care au fost preluate de la nivelul cel mai înalt. Este vorba despre costurile fiecărui medicament și cred că este vorba și despre anumite reguli politice. Cred că totul trebuie să fie verificat, astfel lucrurile capătă sens și în felul acesta, acesta putem să finalizăm și acest text. Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Kadare Arif. Kadare Arif. Am avut ocazia să vorbesc despre acest subiect în mai multe rânduri la reuniunea coordonatorilor. Și poziția adoptată de coordonatori cred eu că mergea în direcția cea bună. Pentru că eu cred că, deși e vorba de politică comercială, e vorba totuși de politică, de un act politic și nu de o decizie tehnică. Nu este vorba de relațiile între UE și Israel neapărat. Această parte a lumii, constatăm astăzi, chiar și când discutăm despre primăvara arabă, această parte a lumii joacă un rol important pe plan politic și vorbesc aici de guvernul israelian, nu de statul Israel, ci de guvernul israelian și de relațiile UE cu acest guvern. Minimul cerut a fost să se facă eforturi pentru pace. Ultima propunere franceză, ce a stat la baza declarației președintelui Obama, referitoare la un nou proces de pace împreună cu quartetul, a fost respinsă de guvernul israelian, ceea ce mie mi se pare că înseamnă că Israel și guvernul său nu se află pe calea către pace. Din dorința de justiție, dar și pentru a da un semnal acestei părți a lumii, Uniunea Europeană ar trebui să facă în așa fel încât dosarul acesta să fie analizat mai în detaliu și mai ales să fie condiționat de voința guvernului israelian de a se așeza la masa negocierilor și de a se exprima pe aceste chestiuni și de a explica gestul uh, legat de recunoașterea părții palestiniene. În fine, acestea sunt chestiuni ce țin mai mult de domeniul AFET. În orice caz, dosarul a fost blocat, s-a făcut lobby mai ales pe lângă cei din grupul liberalilor, nu vreau să reproșez nimănui nimic. Lobby-ul a fost făcut foarte bine. Eu personal niciodată nu cedez în fața lobby-ului, indiferent de calitatea lui, și aș dori să nu uh, procedăm cu un calendar accelerat, după cum s-a menționat. Nu e vorba de calendarul Parlamentului European, ci de calendarul majorității Uh, parlamentare din Israel. Deci nu vreau să ni se impună acest calendar, vreau să avem timp și să examinăm posibilitatea de a amâna acest dosar. Have să vă spun că vom avea interpretare de acum înainte numai 10 minute. Deci uh, mai trebuie să luăm decizia dacă discutăm și cealaltă de Vă rog să fiți cât mai conciși propun să mai continuăm discuția și pe 13 august. Pe 30 august îmi cer scuze, astfel încât să putem să discutăm uh, toate detaliile și să avem o discuție cât se poate de serioasă. Deci închid acum uh, posibilitatea de a solicita intervenții, iar cei care vor lua acum cuvântul pe aceștia rog să fie cât se poate de conciși. Domnul Cazac. Mulțumesc, domnul președinte. Naistină. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, raportul ACA a străbătut un drum lung și, în fine, a reușit să ajungă la comisia noastră și iată că noi îl discutăm. La reuniunea coordonatorilor, grupul nostru politic și celelalte grupuri au considerat că în această etapă trebuie să ține cont de contextul politic în regiune și de relația cu Israelul. Iar procesul de pace în sine, comisia noastră, uh, este foarte important. Comisia noastră trebuie să abordeze acest acord cu o anumită rezervă, pentru că, până la urmă, nu se observă niciun fel de progres în ceea ce privește negocierile de pace. Deci, în, de vreme ce suntem la nivelul discuțiilor în comisia noastră, trebuie să ne punem o întrebare. Și anume, ce obținem cu aprobarea acestui acord și care vor fi rezultatele pozitive. Eu și alți colegi de mei suntem de părere că nu vor fi rezultate atât de bune. Suntem de acord că nu vom ajunge la o abordare mai constructivă, ci că este nevoie de o abordare mai bună din partea Israelului în ceea ce privește relațiile Israelului cu autoritatea palestiniană. Din acest motiv, pentru că avem deja o poziție a noastră, cu care suntem mai mult sau mai puțin de acord, cred că avem nevoie de mai mult timp pentru a discuta nu numai aspectele tehnice, dar și pe cele politice. De aceea, îl sprijin pe colegul meu, Cadar Arif, și propunerea sa de a amâna acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Helmut Scholz, pentru că Gianluca uh, nu dorește să mai ia cuvântul. Deci, Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de concis, cu toate că este o dezbatere dificilă și uh, este oarecum târziu acum. În calitate de parlamentari suntem și politicieni și de aceea nu putem să separăm aspectele tehnice de cele politice. Cred că acordul ACA, sau cum se va numi pe viitor, este un uh, fenomen politic, mai ales în contextul actual. De aceea propun ca uh, noi, în calitate de comisie, să ne acordăm suficient timp, pentru că semnalul pe care îl vom transmite printr-un acord tehnic este un fenomen politic de mare importanță, iar acest fenomen politic uh, este important în contextul modului în care vom aborda pe viitor conflictul din toate perspectivele. Încă un exemplu. Ziarele uh, prezintă astăzi uh, o situație deosebită și anume că toți acei cetățeni israelieni care încearcă să, să se opună produselor uh, care au fost fabricate în urma acestui aranjament vor fi incriminați. Deci modul în care se abordează acest acord, ceea ce am discutat ieri și ceea ce am discutat azi, reprezintă o parte a întregii problematici. Și cred că trebuie să ne acordăm mai mult timp. Și în calitate de coordonator și mă alătur părerii uh, domnului ca Arif, noi suntem de acord cu această înghețare, însă trebuie să vedem cum abordăm acest subiect și pentru asta avem nevoie de... Mulțumesc, dragi colegi. Vom reveni asupra acestui subiect uh, la următoarea ședință. Am luat notă de ideile dumneavoastră. Trebuie să luăm o decizie acum referitor la punctul 26, pentru că trebuie să vorbim despre termenul de depunere a amendamentelor și de votul la comisie. Este vorba despre modernizarea achizițiilor publice. Raportorul nostru este Cader Arif. Este vorba despre uh, proiectul de raport pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Vă sugerez să îl întrebăm pe domnul Kader Arif să facă o prezentare succintă a raportului său, apoi stabilim data de depunere a amendamentelor și Discuția pe să o amânăm pentru ședința din 30 august, înainte de vot. Sunteți de acord? Domnule președinte, avizul pe care vi-l vor prezenta rapid, așa cum ați cerut, uh, se referă la următoarele. Cerem Comisiei Europene să ia măsuri pentru a împiedica concurența neloială în privința accesului la achizițiile publice. O condiție fundamentală este să se țină cont de criteriul prețului. E vorba de faptul că operatori străini nu ezită să practice un dumping social și economic în achizițiile publice. Cred că cunoaștem cu toții exemplele din Europa și cred că este răspunderea noastră să susținem politica europeană, să susținem criterii de mediu durabile Așadar, în acest text fac o dublă propunere, să se recunoască criteriile complementare referitoare la preț în Europa și acordarea preferinței pentru operatorii europeni, mai ales IMM-uri. Am să mă opresc aici, însă va merita să revin pe uh, 30 august la acest subiect. Mulțumesc, Ader Arif! Salvatore Iacolino foarte pe scurt pentru că nu vom mai avea interpretare. Da, foarte pe scurt. Sunt de acord cu majoritatea ideilor uh, pe care ni le-a prezentat raportorul. În legătură cu trei lucruri, poate mai putem să adăugăm și ceva legat de modernizarea procedurilor, să se folosească proceduri online pentru uh, achizițiile publice, apoi evitarea corupției și uh, poate adăugăm și ceva despre crimă organizată. Pentru că există întreprinderi uh, controlate de mafia în Italia, de exemplu, și probabil că există lucruri similare și în alte state membre. La punctul 4, în legătură cu producătorii europeni, acest lucru trebuie să fie specificat, pentru că nu este clar. Bine, vom rămâne cu această idee, schimb de opinii înainte de vot în 30 august, depunerea amendamentelor până pe 15 iulie la prânz și vot pe 30 august. Însă vom avea o discuție înainte de vot. Mulțumesc pentru înțelegere. Vreau să vă întreb dacă mai e ceva la punctul diverse? Nu? atunci vreau să vă spun că a fost o reuniune foarte obositoare. Au fost 26 de dosare pe ordinea de zi. De departe a fost uh, ordinea de zi cea mai încărcată a unei comisii din Parlament și noi suntem o comisie mică în Parlament. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru cooperare. It was fixed.